textele acestor uh, corigendumuri și le vor fi de asemenea publicate în procesul verbal a reuniunii de astăzi. După întreruperea parlamentară de vară, împreună cu președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 74 al regulamentului de procedură, am semnat patru uh, norme de procedură care au fost uh, apoi aprobate. În Miercuri aceasta voi mai semna un alt uh, act important legislativ și titlurile acestor acte vor fi publicate de asemenea în procesul verbal a ședinței de astăzi. Trecem acum la agenda acestei săptămâni.